Proba, uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi prezentat dumneavoastră la următoarea ședință plenară. Ședința plenară a Parlamentului European să se suspendă. Vă urez călătorie plăcută spre casă, vacanță de vară plăcută de asemenea.